contemplăm acest lucru și aș dori să propun câteva explicații de vot. Vă mulțumesc. Nici o Nicio problemă, doamna Doyle. Și explicațiile noastre vor fi acceptate. Și acum, vom trece la explicațiile de vot. În ceea ce privește raportul Belder, domnul Fatuzzo. Un minut. Un minut, vă amintesc, un minut, domnul Fatuzzo. Signora Presidente. Doamnă președinte, mulțumesc. Cum, îmi face mare plăcere să iau cuvântul